doamnei Reding negocieri privind TISA, acordul privind uh, uh comerțul în servicii. Doamna Reding, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, în 2013 au început negocierile pe acest acord cu uh, 23 din țări care reprezintă 70% din comerțul cu servicii și totuși TISA nu este cunoscută de, de publicul general. Există reguli cărora le suntem supuși, fie că folosim telefonul, cărțile de bancare, diferitele mijloace de transport uh, internațional, că vizităm siturile de internet online. Uh, Orice sector din transport, servicii financiare, digital, nu va scăpa acestui acord. Prin urmare, nu ne putem permite să facem greșeli și de aceea deși Comisia este cea care desfășoară negocierile în numele Uniunii Europene, Parlamentul care controlează negocierile va trasa niște linii directoare foarte clare. Există un raport pe care adunarea noastră se va pronunța miercuri și care ne arată că miza este atât de mare încât eurodeputații au depășit uh, problemele politice care există între ei și au strâns rândurile pentru a schimba politica comercială europeană la nivelul formei și pe fondul negocierilor. În ceea ce privește forma, uh, Uh, lucrurile sunt absolut diferite față de trecut. Mult timp negocierile s-au dus cu ușile închise. Din, uh, de la elegerile din 2014 însă lucrurile s-au schimbat. Principalele grupuri politice urmăresc fără pauză fiecare rundă de negocieri și se asigură că poartă un dialog intens în interiorul Parlamentului cu consultarea a opt comisii parlamentare, dar și în afara instituțiilor, discutând, consultându-se mai ales cu societatea civilă. La solicitarea noastră, mandatul Consiliului și propunerile de implicare ale Uniunii Europene au fost deja făcute publice și aș vrea să mulțumesc în acest sens doamnei comisar pentru că a ajutat la publicarea acestor informații. Cu raportul nostru vrem să ducem transparenta și mai departe. Pe fond acum, schimbarea este una la fel de importantă. În calitate de aleși, e răspunderea noastră să spunem clar ce acord TISA vrem și ce acord TISA nu vrem să avem. Mesajul nostru este clar. Vrem o mai bună reglementare internațională, o reglementare echitabilă și solidă. Mai concret, Actualul raport conține o serie de linii albastre care prevăd reciprocitatea în ceea ce privește accesul pe piețele străine, mai ales în domeniul telecomunicațiilor, transportului, achizițiilor publice, drepturi crescute pentru consumatori împotriva uh, abuzurilor, cum ar fi taxele de roaming sau spamul mai multe avantaje pentru IMM-uri și un număr mai mare de participanți la masa negocierilor unde ne-am putea imagina poate și pe China ca partener. Apoi, raportul conține și o serie de linii roșii. Serviciile publice și audiovizuale trebuie să fie excluse explicit din acest acord. Dreptul nostru de a reglementa și de a ne păstra pe deplin drepturile fundamentale, dreptul la protecția datelor, trebuie să fie garantate libera circulație a persoanelor și deplasarea persoanelor în cadrul unui contract trebuie de asemenea reglementat. Există interese care sunt prezentate în contradictoriu, dar nu este corect, sunt de nedisociat. Nu poate exista un acord fără protecție, dar nici nu putem avea doar protecție fără acord. Avem 25% din exportul la nivel mondial și un surplus comercial de 160 de miliarde și, prin urmare, în calitate de Uniune Europeană, putem schimba lucrurile instaurând niște reguli internaționale juste și solide. Dragi colegi, miercuri veți avea ocazia să transmiteți un mesaj clar negociatorilor astfel încât aceste negocieri să se înscrie în direcția corectă, reflectând interesele societăților europene, a cetățenilor europeni. Dacă votăm împotriva raportului, votăm să păstrăm situația actuală, adică neexistența reciprocității sau a regulilor. Pe când dacă votăm pentru raport, votăm pentru schimbare și anume pentru transparență, pentru apărarea valorilor noastre, a intereselor noastre. Dacă votăm pentru dăm Comisiei un mandat foarte clar din partea Parlamentului. Prin urmare, să ne asumăm această răspundere. Mulțumesc. Doamna comisar Malstrom are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnul și domnilor, bună seara. Comisia ar dori să mulțumesc Parlamentul European pentru angajamentul de care au dat dovadă atât de multe comisii în uh, urmărirea negocierilor acordului TISA. Dorim să mulțumesc rapor- raportoarei doamnei Reding și raportorilor din Umbra. Angajamentul nostru este foarte important pentru că ne dorim să purtăm aceste negocieri în colaborare cât mai mare cu Parlamentul European. Cred că știți că uh, Serviciile reprezintă 70% din PIB-ul intern, însă doar 23% din valoarea exporturilor europene. Prin TISA cred că putem îmbunătăți acest echilibru și putem deschide piețe externe, alte piețe externe pentru furnizorii de servicii europeni. Astăzi, astăzi, în această săptămână va avea loc la Geneva 16-a rundă de negocieri a, pentru acordul TISA S-au registrat multe progrese până acum și să sperăm că această tendință va fi păstrată și pe viitor. Am avut posibilitatea de a mă întâlni cu aproape toți uh, ministrii de resort din statele care participă la negocierile privind acordul uh, TISA. Această întâlnire, aceste întâlniri s-au desfășurat într-o atmosferă pozitivă. Foarte multe state își doresc încheierea acestui acord, acord pe parcursul acestui an, însă pentru noi fondul este mult mai important decât uh, viteza. Drept urmare, apreciem uh, recomandările formulate de Parlamentul European care urmează să fie votate miercuri. Vom încerca să ținem cont cât mai mult de aceste recomandări pe măsură ce avansează negocierile. După cum spuneți în această, în această moțiune de rezoluție, prin TISA se poate uh, folosi și mai bine potențialul uh, pe plan global. Putem înlătura barierele care se află în continuare în fața exporturilor de servicii. Ne dorim să ajungem la norme puternice, transparente și echitabile pentru toată lumea și astfel putem contribui în mod important și la agenda de negocieri multilaterale, mai ales în contextul de după Nairobi când negocierile plurilaterale se pare că au un rol mai important. Deci sunt de acord cu dumneavoastră, participarea la TISA ar trebui să fie cât mai cuprinzătoare pentru a ajunge la o viitoare multilateralizare. Cred că știți că în acest moment 23 de state participă la aceste negocieri, uh, ele fiind responsabile pentru 70% din comerțul internațional uh, cu servicii. Însă ar trebui să păstrăm porțile deschise, mai ales unor economii care au un mare potențial de creștere pe viitor, cum ar fi China. Ținând cont de toate aceste elemente, Uniunea Europeană a avut un rol de lider pentru a pentru ca arhitectura acordului TISA să fie în totalitate compatibilă cu acordurile GATS și astfel să faciliteze negocierile multilaterale pe viitor. Și mă bucură să văd că Parlamentul European apreciază eforturile depuse de noi în sensul transparenței și vă asigur că vom, vom depune și mai multe eforturi în acest sens. Negociatorul șef um, prezintă informații în mod constant grupului de monitorizare de la Comisia INTA, purtăm un dialog permanent cu reprezentanții societății civile și toate rapoartele rundelor de negocieri sunt, sunt publicate pe internet. Aș dori să răspund unora dintre îngrijorările exprimate prin uh, această moțiune de rezoluție. Se cere o exceptare a serviciilor uh, publice și se cere de asemenea respectarea părților semnatare tisa a Convenției Organizației Mondiale a Muncii. Uh, Trebuie să facem trimitere, însă să plecăm de la domeniul de aplicare al acordului GATS, care nu prevede asemenea restricții și acest lucru ar reprezenta dificultăți pentru țările emergente care și-ar dori să participe la acordul TISA, însă putem să insistăm asupra lor în contextul negocierii altor acorduri internaționale. În al doilea rând, serviciile publice, cultura, uh, drepturile lucrătorilor. Este intenția mea și a între, întregii echipe de negociere că vom păstra nivelul de protecție în Uniunea Europeană pe care ne îl dorim. Nu vom face niciun compromis când vine, când vine vorba de rolul esențial al autorităților uh, naționale, regionale și locale atunci când vine vorba de furnizarea serviciilor publice, așa cum uh, se prevede în tratatele Uniunii Europene. În treilea rând, știu că proiectul de, rezol- de, re- de rezoluție uh, recomandă așa numitul mod 1 și vă asigur că vom avea o abordare foarte precaută, mai ales când vine vorba de servicii cum sunt serviciile financiare, financiare. însă în alte sectoare Uh, avem interese ofensive, de exemplu serviciile digitale și nu cred că ar, trebui, ar fi în interesul Uniunii Europene să ne limităm angajamentele. În al patrulea rând, protecția datelor cu caracter personal uh, nu va fi periclitată de acordul uh, TISA și nu va face niciun compromis în ceea ce privește arhitectura acordului TISA. Orice modificări în ceea ce privește clauzele de tip ratchet și standstill Uh, ne-ar, adu- ne-ar ar reprezenta un mare uh, regres. Însă, uh, aceste clauze sunt gândite uh, nu pentru a ajunge la liberalizare, ci pentru a uh, asigura egalitatea de șanse între investitorii locali și cei străini. Deci, domn- domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, eu consider că această rezoluție manifestă sprijinul puternic al Parlamentului European, care își dorește continuarea și încheierea acestor negocieri pentru a se încheia pentru acordul TISA și aș dori să mulțumesc tuturor și să mă angajez că voi colabora în totalitate cu Parlamentul European pe viitor, pe măsură ce ne apropiem de încheierea acestui acord. Mulțumesc! În numele Comisiei Empel, ia acum comunul domnul Handel. Vă mulțumesc. Parlamentul european își spune părerea față de acordul TISA, este un lucru bun și important, însă nu am reușit să obținem foarte multe lucruri. Și vă dau un exemplu. Din anul 2010, în 64 de cazuri a trebuit să recurgem la Fondul European de Ajustare la Globalizare, tocmai pentru a face față efectelor negative aduse de, uh, aduse de fenomenul globalizării. Tocmai de aceea, uh, noi am insistat atât de mult asupra respectării normelor uh, Organizației Mondiale a, a Muncii. Din păcate, formularea este mult mai diluată în proiectul de rezoluție, lucru care cred că nu va impresiona Uh, foarte mult state, cum ar fi Turcia sau, uh, sau China. Deci nu ne dorim să ajungem la o liberalizare uh, sălbatică, pentru că acest lucru nu duce la un comerț cu servicii echitabil. Mulțumesc. Comision. Mulțumesc pentru Comisia DEVE. Ia cuvântul doamna Sanchez. Mulțumesc, domnule Valcarcel. Mulțumesc tuturor celor care uh, vor să stabilească niște direcții de negociere care uh, să facă din acest acord un acord mai puțin uh, nefast. Mulțumim societății civile pentru că ei au citit cei aceste texte și s-au referit la capitolele în care TISA nu este absolut de admis. Se pare că cei care uh, susțin acest acord n-au învățat lecția cu TTP din iunie pentru că au spus cuvinte frumoase, dar superflue. Trebuie să vedem ce va vota fiecare pe marginea amendamentelor care contează. Cei care cer fără îndoială utilizarea listelor pozitive și care se referă la respingerea clauzelor standstill și trinket. Cred că nimeni nu vrea să amâne votarea ținând cont de numărul de amendamente. Trebuie să se voteze aceste amendamente care reflectă voința poporului. Mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei Econ ia cuvântul doamna Mosca. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul TISA, ca în cazul oricărui acord comercial, trebuie să fie, după părerea noastră, aceea de a aduce beneficii pentru consumatorii și lucrătorii europeni prin introducerea unor dispoziții ambițioase care să stimuleze creșterea pe termen lung și care poate, să poată să reglementeze prestarea de servicii. În acest sens și în ceea ce privește serviciile financiare, Parlamentul European cere să se promoveze implementarea normelor internaționale membre, fără însă să ne asumăm noi angajamente care să poată um, să riște, să uh, pună în pericol poziția economiei europene. TISA trebuie să fie o oportunitate pentru o sistematizare la nivel global a luptei împotriva fraudei fiscale, a evaziunii, a planificării fiscale agresive și a spălării de bani în sectorul serviciilor financiare. Și în încheiere, dar la fel de important, cerem Comisiei să continue cu transparența pentru că acesta este un element esențial dacă vrem ca cetățenii să se simtă aproape de hotărârile pe care le luăm în fiecare zi. Dorăm ca votul pozitiv al Comisiei să fie confirmat și în plenul Parlamentului. Mulțumesc! În numele Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor are cuvântul doamna Larozier. Merci, domnule președinte. Acordul privind comerțurile și serviciile aduce o nouă discuție în Parlamentul European. Această discuție pune pe tapet aceleași întrebări și aceleași dezbateri ca în cazul altor acorduri. În primul rând, obiectivul un acord de liber schimb nu este un obiectiv în sine. El are sens doar dacă este favorabil companiilor și cetățenilor europeni. Și pentru asta există niște principii simpli. O concurență echitabilă, acces reciproc pe piață și păstrarea posibilității legiferării în interesul general. Avem aceleași probleme și în ceea ce privește metoda. O lipsă de transparență pentru reprezentanții cetățenilor europeni, adică noi, dar și transparență pentru societatea civilă. În acest raport vrem să transmitem un mesaj clar. Vrem mai multă transparență, vrem să nu există dumping social și evaziune fiscală, vrem să protejăm datele personale ale cetățenilor europeni și vrem să excludem o serie de servicii, cum ar fi serviciile publice, sigur, dar și serviciile culturale. Mulțumesc tuturor colegilor și doamnei raportor care propun adresarea unor mesaje în acest sens și uh, raportarea face acest lucru împotriva unei părți a grupului său și mulțumesc pentru asta. Mulțumesc, doamna Reintke, care reprezintă Comisia Regi. Are un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi. TISA este un acord foarte cuprinzător care Uh, va avea un impact mai ales asupra uh, autorităților locale și regionale. Și poziția Comisiei Regii în acest punct de vedere este foarte clară. TISA nu trebuie să contravină obiectivelor politicii, politicilor de coeziune, cel mai important instrument al Uniunii Europene. Ne bucură că aceste, acest principiu este, se regăsește în raportul doamnei uh, Reding. În drept urmare, trebuie să păstrăm principiile Uniunii Europene și acordul, acordul TISA nu trebuie să aibă, nu trebuie să, să îngrădească nicicum uh, cum, puterea de a lua decizii autorităților locale și regionale, pentru că acestea trebuie să poată să reprezinte în continuare interesele cetățenilor europeni și este și sarcina Parlamentului European de a apăra interesele cetățenilor europeni, de a garanta serviciilor publice și aceasta este poziția, rezumatul poziției uh, Comisiei Regii față de încheierea acordului TISA. Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Albrecht la locul său. Se pare că nu este în sală. Așa că o să-i dăm cuvântul domnului Van de Camp în numele Comisiei Transporturi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Europa se confruntă acum cu mari probleme a fluxului de refugiați, naționalismul care se dezvoltă din ce în ce mai mult. În sectorul transporturilor ne gândim că există multe șanse care sunt legate de acest acord TISA ce putem face în acest transport, în acest domeniu, în uh, transportul feroviar, transportul maritim? În acest sens, Europa are multe, multe șanse pentru serviciile pe care le poate oferi în aceste domenii. Și există și aspecte sociale care se referă la salariații din sectorul transporturilor și de multe ori ei sunt supuși unor influențe care vin din afara Uniunii Europene și mă gândesc și la serviciile poștale și la transportul public. Dar, în general, aș dori să îi urez doamnei comisar și doamnei Reding multe șanse pentru încheierea acestui acord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru Comisia ITRE. Are cuvântul domnul Borelli. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor, a poziției unanime ITRE, prin care am susținut atât poziția generală a raportului Reding, transparență, responsabilitate, cât și cerințele specifice privind telecomunicațiile și energiile, vreau să vă explic de ce avem această intervenție a Parlamentului. Parlamentul nu face decât să completeze mandatul Consiliului, stabilând niște limite care trebuie să fie respectate de acest acord. Uh, aceste limite au legătură cu suveranitatea, reciprocitatea, garantarea de beneficii pentru cetățeni și companii, pentru că este important să ne păstrăm modelul economic și social și să recunoaștem importanța pe care noi o acordăm serviciilor noastre publice în Europa, dar și limite în ceea ce privește procedura, acces la documente, consultarea tuturor părților și un control permanent al Parlamentului. Trebuie să ne asigurăm că negocierile respectă toate precauțiile cerute pe bună dreptate de cetățenii europeni pe care îi reprezentăm prin urmare, miercuri noi nu votăm da pentru un tratat, ci votăm pentru un mandat mai strict și mai concret pentru negociatori. Mulțumesc. Domnul Gaspari are acum cuvântul. Da, domnule președinte, doamna Reding a fost uh, nominalizată pentru premiul NP de Comisia pentru Schimburi Comerciale a Parlamentului European și cred că merită primirea acestui uh, premiu și acest lucru se explică prin, printr-o singură propoziție. A spus că niciun acord fără protecție, însă nicio protecție fără un acord. Acest lucru este important pentru grupul nostru politic din Parlamentul European. Dorim să dăm o structură fenomenului, fenomenului globalizării, să avem anumite dispoziții pe care să se poată întemeia, să se poată baza întreprinderile europene, dar și consumatorii, cetățenii, salariații europeni. Faptul că Parlamentul European discută din nou această temă este un lucru foarte bun. Înaintea demarării acestor negocieri, în anul 2013, am, ad- am adoptat un raport în Parlamentul European prin care ne-am exprimat foarte clar poziția și doamna Reding a, și-a luat timpul necesar pentru a discuta în detaliu toate elementele importante și aș dori să lansez un apel Comisiei Europene. Vă rog, domnule comisar, să preluați recomandările Parlamentului European, care foarte probabil vor fi adoptate cu o mare majoritate și dacă veți face acest lucru, cred că vom obține un acord care va fi în avantajul cetățenilor europeni un uh, cetățean european care merge la schi în străinătate profită de servicii uh, pe care le-a contractat acasă, dar de care se bucură acolo, deci cred că se regl- trebuie să reg- reglementăm acest uh, domeniu. Rubi. Domnul Gaspari, aveți o cartonaș albastru de la domnul Rubric îl acceptați? Vă mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe domnul Gaspari următoarele. Desigur, schimbul Uh, comercial cu servicii crește salariile și sporește puterea de cumpărare și astfel uh, se, se îmbunătățește și competitivitatea Europei. Și aș dori să vă întreb cât de important este pentru ocuparea din Europa încheierea unor asemenea acorduri și cum pot profita de asemenea acorduri întreprinderile mici și mijlocii. Stimate domnule Rubiș, uh, cele spuse de dumneavoastră sunt foarte importante. Uh, cumpărăturile, pe de-o parte, devin mai uh, ieftine, pe de altă parte și vânzările se simplifică. Foarte multe state au un bilanț, pozitiv, bilanț comercial uh, pozitiv și dacă există norme respectate de toată, lume, de toată lumea, aceasta, acest lucru este în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii, care, știm foarte bine, generează un număr foarte mare de locuri de muncă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Negocierile acestea sunt controversate. Serviciile sunt cruciale pentru economia noastră și calitatea lor are un impact asupra locurilor de muncă, coeziunii sociale și justiției la locul de muncă. Aici putem uh, să ne opunem oricărui tratat și dacă folosim această putere și negocieri, putem ajunge la o politică comercială mai corectă care este în favoarea poporului și nu în favoarea profitului. Trebuie să stabilim un mandat foarte clar pentru negocieri negociator, ce acceptăm și ce nu acceptăm. Și un asemenea acord am găsit la Comisia pentru Comerț la începutul lunii ianuarie. Ne susțin șase din cele opt grupuri politice și acum fac apel la toți colegii din Parlament să confirme acest mandat puternic în plenară și astfel să nu permită Comisiei și statelor membre să uh, nu țină cont de viziunile noastre și de temerile publice. Nu ne punem problema dacă suntem împotriva sau pentru acest acord, ci trebuie să stabilim niște linii roșii foarte clare. Astăzi există uh, reguli globale uh, ale lumii analoge și suntem acum într-o lume digitală pe care trebuie să le respectăm. Avem nevoie de protecție noi și trebuie ca serviciile publice să fie excluse, trebuie să garantăm dreptul autorităților publice de a reclementa. Și dacă vrem să exportăm servicii în Europa care Uh, creează milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, trebuie să facem ce putem pentru a crea șanse noi pentru economia noastră. Și în același timp trebuie să ne asigurăm uh, că lucrătorii din acest sector știu că suntem de partea lor și nu vom accepta un acord care intensifică dumpingul social Trebuie să uh, reglementăm din nou globalizarea și TISA ne poate ajuta să facem acest lucru, dar Comisia trebuie să facă lucrurile așa cum trebuie. Negociatorii noștri trebuie să modifice prioritățile în aceste negocieri. Trebuie să-și dea seama că suntem serioși și de aceea avem nevoie de o susținere puternică pentru această rezoluție când va fi votată în plenară. Mulțumesc! Doamna Curtin Darling, aveți o, un cartonaș albastru de la doamna Miner. Acceptați? Vă rog, aveți cuvântul, da. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna Curtin Darling, considerați că drepturile sindicale sunt extrem de importante. Doamna Malmström spunea că convențiile nu sunt reluate în total în acest acord sectorul uh, și acordul acesta va accepta să fie reluate în acest acord uh, niște convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Mulțumesc! În aceste negocieri, în acordul GATS la nivel internațional pe care încercăm să revizuim, nu există capitol social și nu sunt incluse uh, ratificarea standardelor um, Organizației Internaționale a Muncii. Noi am găsit o manieră de a aborda aceste drepturi și de a ne asigura că sunt reflectate drepturile de bază ale muncii și am ajuns la un compromis în comisie care stabilește o mm, cerere clară ca toate părțile semnatare ale TISA să ratifice și să aplice Convenția Organizației Internaționale a Muncii în practică avem nevoie, nu de acest lucru, nu în cuvinte și cred că raportul acesta e un pas puternic înainte. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna McLaren are acum cuvântul, numele cere. Uh, good evening. Bună seara și bine ați venit, doamnă comisar. Mă bucur să vă văd alături de noi pentru că dezbaterea va fi una esențială. O dezbatere pe un subiect care va avea un impact asupra zeci de milioane de locuri de muncă în UE. Acordul poate să suplimenteze cu 20 de miliarde de lire PIB-ul anual al Uniunii Europene și servicii care reprezintă 70% din economia europeană. Suntem printre cei mai mari exportatori de servicii în Regatul Unit, așa că noi suntem interesați de evoluția discuțiilor la nivel trilateral și am reușit să obținem sprijin larg în comisie pentru acest raport, ceea ce arată că mulți dintre colegii mei înțeleg importanța acestui acord comercial. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că TISA este un acord ambițios care se adaptează la secolul 21 referitor și aici mă refer la comerțul în era digitală și includerea IMM-urilor în lanțul global de aprovizionare. Pe de altă parte, însă, trebuie să avem în vedere și preocupările publicului privind uh, amenințările percepute de aceștia și de aceea se vorbește de uh, protecția serviciilor publice, cum ar fi Casa Națională de Sănătate, continuarea gestionarea serviciilor așa cum statele o doresc uh, și acest lucru oferă garanțiile suficiente, după părerea mea. În încheiere, acest raport, aș spune eu, oferă o bază bună de sprijin din partea Parlamentului pentru Comisie pentru continuarea negocierilor TISA, care sperăm noi uh, vor deschide noi oportunități de piață pentru companiile europene și cetățenii europeni într-un spațiu unde să putem acționa la nivel multilateral. Mulțumim, aveți un cartonaș albastru, doamnă McLaughlin, de la domnul Darmoth. Acceptați? Va trebui să plec, spune doamna McClarkin, din păcate. Nu, no, nu, no, no, nu Nu, nu, se pare că nu este acceptată. Doamna Șacher acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, Uniunea Europeană este lider mondial în exportul de servicii și ne așteptăm ca sectorul serviciilor să devină și mai important. Furnizorii noștri de servicii sunt competitivi pentru că Uniunea Europeană este deja foarte deschisă față de investitorii străini pe care îi tratează cu egalitate pe propria piață. Deci, reciprocitatea este importantă și ar aduce cu sine un uh, potențial mare de creștere pentru furnizorii de servicii uh, din Europa. De fapt, ne dorim ca acordul TISA, uh, în mod treptat, să devină un acord multilateral. Apar noi servicii mm, în noi domenii de activitate, cum ar fi economia digitală și este evident că trebuie să actualizăm normele care guvernează acest domeniu. Acordul privind comerțul cu servicii ar trebui să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, de exemplu, și prin raportul de astăzi uh, cerem Comisiei Europene să încerce să ajungă la un acord ambițios, mai ales în domenii cum este comerțul electronic, achiziții publice, transport și așa mai departe. Și cred că este important să subliniem aceste puncte pe lângă îngrijorările exprimate astăzi. Avem toate motivele pentru a fi, avea încredere în noi. Parlamentul European confirmă faptul că legislația existentă și standardele nu vor fi uh, subminate și serviciile publice, serviciile audiovizuale sunt excluse și acordul TISA nu va putea forța guvernele să deschidă monopolurile care există astăzi pentru furnizarea apei potabile sau a electricității. Deci ne bucură faptul că um, vom adopta acest uh, raport și sperăm că Comisia Europeană va reprezenta Uniunea Europeană cu ambiția necesară pentru ca regulile existente să fie consolidate, pentru ca tot mai multe state să semneze acest acord. Mulțumesc foarte mult! Doamna Șache, aveți un cartonaș albastru de la domnul Darmov. Îl acceptați? De ce nu, domnule președinte? Um, I'd like, uh, Mrs. Aș dori să-i mulțumesc, doamne Șacă, pentru că mi-a acceptat uh, întrebarea, a dat dovadă de o amabilitate pe care nu a manifestat-o și doamna McClarkin. Aș dori să vă întreb dacă considerați că drepturile lucrătorilor ar trebui să fie introduse ipso facto în toate acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene, sau oare acestea ar fi mai bine stabilite și determinate la un nivel național? În uh, această rezoluție ne referim uh, la faptul că ne dorim ca și celelalte părți semnatare acestui, acestor acorduri să respecte drepturile muncii uh, conform convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Sunt de acord cu antevorbitoarea mea care a insistat asupra importanței practicii vieții de zi cu zi și nu a unei abordări teoretice deci, într-adevăr, trebuie să ridicăm ștacheta din punctul de vedere al standardelor, inclusiv standardele referitoare la drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Culoglu are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vineri, președintele Parlamentului uh, a început uh, să se ocupe de amânarea votului pe marginea acestui acord TISA. Și acest lucru s-a făcut și acum câteva luni cu acordul cu Statele Unite. De ce vrea să amâne acest vot? Pentru că nu știe ce o să facă grupul politic al domniei sale. Și de ce nu știe? ce o să facă grupul politic respectiv, pentru că acest acord este inutil pentru Uniunea Europeană și este nedorit de cetățeni. Avem deja acordul GATT și dacă trebuie reformat, haideți să-l reformăm. Singurii care știu și care vor acest acord sunt multinaționalele și reprezentanților politici și știm ce încearcă să facă. Vor să dereglementare, vor să fie fără reguli, vor să submineze statele și IMM-urile vor să submineze calitatea și standardele muncii. Chiar și în acest moment solicităm Parlamentului și Comisiei să se retragă din negocieri și vrem ca guvernele să aibă puterea să-și modifice politica și acordul dacă votează pentru acest lucru și dacă asta doresc și să excludă serviciile publice din acordul pe care îl discutăm altfel, o să se privatizeze, uh, eu știu, sănătatea și educația și mai mult decât sunt privatizate cerem protecția mediului, standardele Organizației Mondiale a Muncii, trebuie să oprim aceste acorduri care subminează valorile sociale ale Europei. Mulțumesc. Doamna Reda are acum cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Semnalul transmis prin acest uh, raport către negociatorii europeni este clar. Negociatorii trebuie să revină la masa de redactare, pentru că mandatul acesta nu reflectă pozițiile publicului și nici ale Parlamentului. Interesul public nu a fost luat în considerare în mod suficient. Europenii se opun liberalizării serviciilor publice prin TISA, se opun Um, clauzelor uh, în formula actuală pentru că le pot limita dreptul democratic de a reglementa în interesul public. Strategia de negociere a Comisiei în TISA este uh, pusă sub semnul întrebării și asta este o realizare. Și dacă vreți ca Parlamentul uh, Uh, să ia în considerare această poziție ca vocea poporului, trebuie să fim mai îndrăzneți, să respingem orice uh, propunere care nu se bazează pe egalitate, trebuie să um, cerem ca mandatul de european de negociere european să fie schimbat pentru a reflecta o nouă poziție. Dacă nu, Comisia trebuie să se asigure că vom fi gata să îl respingem TISA. Nu există motive convingătoare pentru a aborda, pentru a abandona uh, discuțiile multilaterale. Aceste acord, acest acord pun uh, țările în curs de dezvoltare într-o poziție dezavantajată, pentru că nu vor mai avea același acces la masa de negocieri. În uh, analizele făcute trebuie să, se bazeze pe, să ne bazăm pe informațiile care există. Cei care se ocupă de comerțul uh, electronic, de exemplu, au ridicat multe semne de întrebare. Nu trebuie ca TISA să submineze protecția datelor personale sau capacitatea noastră de a asigura protecția consumatorului. De exemplu, Forum. Eh, există dispoziții referitoare la neutralitatea netului și utilizarea acestuia. Acestea sunt legi care sunt în curs de dezvoltare într-o anumită măsură și este important să nu ne blocăm într-un acord comercial care să ne limiteze capacitatea de a ne garanta drepturile digitale. Mulțumesc! Doamna Brighin are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Tratatul privind comerțile și serviciile TISA pare să aibă o dublă personalitate. Avem TISA bună, pe de o parte, care ni se prezintă în fiecare zi din partea comisiei, ca creând locuri de muncă, generând creștere, consumator protejat și, pe de altă parte, există texte care scapă oarecum uh, în public și ne arată că se va elimina pe veci limita dintre public și privat, că nu vor mai exista servicii publice ca până acum, uh, apă, școală, școală și așa mai departe. Și atunci mă întreb, care e adevărata TISA? Ce este TISA? Suntem încă departe de apropierea acesteia, negocierile sunt secrete, nu putem ști care dintre cele două personalități va fi cea care va predomina. Dar noi suntem aici și veghem, pentru că până la urmă, domnul comisar, până la urmă acest tratat va ajunge și în acest Parlament. Miercurea viitoare vom vota un text care va pune negru pe alb preocupările și cererile noastre. Nu este vorba de testul TISA, ci de orientări pentru negocieri țări care trebuie să le respecte cu strictețe, pentru că noi, doamnă comisar, o să vă așteptăm acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ormaier, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport conține foarte multe promisiuni, de exemplu, o mai bună protejare a serviciilor publice, standarde mai bune pentru cons- consumatori, însă nimeni nu mai crede în aceste promisiuni după cum am văzut că s-a întâmplat și cu uh, acordul TTIP. Comisia Europeană ne promite de ani de zile că standardele europene ar fi uh, protejate și mă gândesc la care este situația protecției datelor cu caracter uh, personal. Mm, să nu uităm ce se întâmplă în uh, China în anul uh, și care este situația protecției uh, lucrătorilor acolo. Doamnelor și domnilor, eu trebuie să recunosc că eu nu am nicio încredere în aceste acorduri de liber schimb, mai ales dacă dacă mă gândesc că ra, raportoarea este atât de apropiată unor companii cum ar fi ACFA sau altele, deci nu cred că acest raport va contribui cumva la îmbunătățirea acestui acord. Domnule o să răcund. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, acordul TISA încearcă să îmbunătățească situația pentru companiile europene care oferă servicii la nivelul întregii lumi. Dar, de fapt, ne blocăm de ideea statului național. Sunt mai puține controle publice asupra serviciilor financiare și uh, se, ce se va întâmpla? Statul nu va mai putea să reglementeze și nu va mai avea monopol de stat în aceste domenii. Statul nu va mai putea să definească regulile, normele conform cărora vor fi oferite aceste servicii, care reduc capacitatea statului de a reglementa și care, evident, se opun interesele, intereselor cetățenilor și ale uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Și se mai pune problema registrului, înregistrării acestor furnizori de servicii. Statele Unite au propus chiar amendamente, s-au făcut propuneri care fac imposibil ca statele să aibă propriul lor sistem de pensii. Așa se întâmplă în țara mea acum. Și ne preocupă de asemenea și chestiunea, posibilitatea de a ne confrunta cu scurgeri de date, mai ales. Uh, mulțumesc, domnul Valen. Uh, uh, vorbim despre noi teritorii în ceea ce privește accesul la piață prin acest acord. Vor crește și normele internaționale în ceea ce privește serviciile financiare și digitale și va crește și o serie de. Um, va extinde și serviciile foarte mult. Vorbim despre noi oportunități, de noi piețe pentru companii, vorbim despre nevoia de a consolida poziția UE ca lider mondial pe piața serviciilor. Prin eforturile noastre am sprijinit un efort de negociere echilibrat și am cerut ambiții și mai mari în special în ceea ce privește achizițiile publice, telecomunicațiile, serviciile financiare și transporturile. Dar să nu uităm de drepturile consumatorilor în ceea ce privește uh, roamingul, um, uh, transportatorii internaționali, din acest punct de vedere, sunt de acord cu excluderea serviciilor publice și audiovizuale din acest acord. În sectorul digital dorim interzicerea localizării forțate a datelor și uh, trebuie să avem în vedere o protecție a datelor extinsă. Acestea fiind spuse, sprijin acest raport și vreau să o felicit și să mulțumesc doamnei Reding pentru ce a făcut și pentru succesul cu acest raport echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Martin, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus alții, 70% din forța de muncă uh, uh, are un loc de muncă în serviciul serviciilor, deci este evident că acordul TISA este o mare oportunitate pentru, europeană, pentru Uniunea Europeană pentru că ar oferi același nivel de acces companiilor europene. Este un acord care poate fi bun uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii, uh, pentru care barierele netarifare sunt mult mai greu de depășit decât sunt pentru multinaționale. Este un acord benefic și pentru consumatori, poate fi bun și pentru lucrători dacă drepturile uh, muncii domestice sunt protejate. Însă trebuie să înțelegeți intervenția mea exprimată cu, în uh, condițional. Dacă toate aceste lucruri sunt protejate, totul depinde dacă standardele, standardele respective vor fi într-adevăr respectate și TISA se va bucura de acordul grupului nostru dacă sunt respectate valori, valorile și aspirațiile noastre. Domnule Martin, uh, domnul Arnott dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Da, vă rog. Vă mulțumesc, domnule Martin. Respect poziția exprimată de dumneavoastră, însă aș dori să mă refer la clauzele ratchet. Știu că partea B, sub secțiunea 4 din recomandarea făcută Comisiei, se opune acestor clauze în mod specific. Mie mi se pare că ar, acestea ar fi foarte dăunătoare dacă ar fi incluse în acord. Deci puteți să ne confirmați că veți vota împotriva acestui acord dacă el va conține în continuare aceste clauze ratchet. Poziția noastră vis-a-vis -vis de acest punct și față de orice acorduri de liber schimb este că nu, nu sprijinim aceste clauze ratchet, ci suntem de acord cu dreptul autorităților publice de a lua decizii față de serviciile pe care doresc să le furnizeze uh, publicului. Mulțumesc, are cuvântul domnul Starbati. Äh, Domnule președinte, serviciile sunt un sector important în Uniunea Europeană, așa cum sunt și în uh, Germania ele contribuie tot mai mult la PIB, drept uh, și este evident că serviciile devin tot mai importante și în schimburile comerciale internaționale. Este cunoscut faptul că comerțul internațional uh, permite reducerea costurilor, lucru care este în avantajul uh, consumatorilor și stimulează îmbunătățirea competitivității. TISA se încadrează foarte bine în structura uh, OMC. Acest proces uh, poate să ducă la încheierea unui uh, acord cuprinzător și, acest, uh, și raportul actual nu cred că periclitează cumva furnizarea serviciilor publice. Dreptul mare, eu sunt de acord cu acest raport și sper ca negocierile să avanseze cât mai repede posibil. Mulțumesc. Domnul Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, doamnă raportor Reding. Raportul dumneavoastră um, include o, o parte din cerințele pe care le-am uh, avut noi în urma uh, celor exprimate de opinia publică și de so- societatea civilă. Însă, uh, Um, nu toate, nu toate elementele cerute de noi au fost incluse în raportul dumneavoastră. Noi nu cerem, noi nu suntem de acord cu includerea unor uh, liste pozitive. Nu știu de ce nu ați uh, putut să preluați uh, poziția adoptată de comisia competentă pe fond și de toate comisiile care au redactat un aviz și care au, în, care au încercat să ofere un cadru care să permită protecția consumatorilor și a lucrătorilor. Pentru că, din păcate, nu cred că se va renunța la clauzele uh, ratchet, pentru că mandatul oferit de Consiliu este total diferit față de ce cerem noi și, drept urmare, nu cred că vom putea vota pentru. Mulțumesc, domnul Anderson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi analizăm rezoluția privind acordul TISA. Este unul dintre multele tratate pe care le analizăm acum. Trebuie văzut ca acordul TTIP și ca acordul cu Canada. Există multe temeri întemeiate apropo de achizițiile publice, mediu, consumator și posibilitățile de a ajunge la niște privatizări fără succes. Comerțul este bun, dar nu este mai important decât mediul și decât drepturile oamenilor. Iată de ce vrem să transmitem Comisiei un mesaj foarte clar. Textul are Uh, cuvinte bune despre protecția pentru sectorul public, pentru protecția datelor personale, dar poate fi mai bun, de aceea susținem amendamentele de la Verzi. Este important să le susținem ca să îmbunătățim lucrurile pentru mediu, să avem o listă pozitivă și să apărăm posibilitatea de a lua decizii bune în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Anderson, aveți un cartonaș albastru de la domnul Sani. Îl acceptați? Vă rog. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, v-ați referit la aspectele Ecologistă vers de care s-a ținut prea puțin cont. Însă, un acord de liber schimb referitor la servicii nu cred că poate cauza at- probleme atât de mari uh, de mediu. Vorbim despre achizițiile publice aici, printre altele. Mă scuzați, spune vorbitorul. Vorbim despre regulile pentru achizițiile publice. Vorbim despre posibilitatea de a lua hotărâri apropo, care țin uh, cont de schimbările de climă. Mulțumesc. Înțeleg că este vorba de o chestiune de procedură, domnule. O chestiune de procedură? Da. Stimată domnule, stimată domnule președinte, stimată domnule comisar, tocmai am aflat din uh, presă că Organizația Mondială a Sănătății a declarat uh, situația de urgență datorită virusului Zika și mi se pare că fiind vorba de o situație de urgență globală, cred că ar trebui să ne modificăm ordinea de zi a lucrărilor pentru că suntem nu, un actor de importanță globală. Poate că n-ați fost de la început aici, dar deja s-a discutat despre această chestiune și s-a luat o hotărâre în acest sens. Să continuăm. Domnul voi, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. În această dupămasă am uh, fost martori a faptului a următoarei situații. Președintele grupului uh, PPE a spus că acest uh, raport ar trebui să fie adoptat pe parcursul acestei săptămâni și că nu ar trebui să fie acceptate amendamente și nu cred că ar trebui că putem să fim de acord cu acest acord în această atmosferă creată în Parlamentul, în Parlamentul European. Serviciile publice trebuie să fie să, să nu fie prea scumpe pentru cetățeni, un sistem medical uh, prea scump nu va fi niciodată în interesul cetățenilor uh, simpli Um, pentru că dacă nu, vom ajunge în situația în care oamenii simpli nu își vor mai putea plăti facturile la electricitate, pentru că serviciile publice nu respectă standardele impuse de uh, sectorul uh, privat. Și toate aceste servicii publice nu ar trebui să fie gestionate de sectorul privat. Și aceste încercări ale, pentru că tentația este prea mare în sectorul privat. Eu nu sunt de acord cu acest uh, acord, așa cum nu sunt de acord cu această Europa guvernată de bănci și de speculanți. Domnule comisaria, el informe Mulțumesc, doamnă comisar. Raportul de astăzi urmărește continuarea anilor de negociere a acestui tratat de servicii, însă trebuie să stabilim niște recomandări clare pentru comisii. Trebuie să întrebăm Comisia dacă are marginea de manevră necesară pentru a continua aceste negocieri, fără sigur a renunța la îmbunătățirea legislației europene. Sprijinim păstrarea dreptului la reglementare din partea parților și transparența în negocieri. Acest acord este un acord de importanță esențială pentru Uniunea Europeană pentru că suntem cel mai mare exportator de servicii, cu 25% exporturi la nivel global. În 2013 am avut un excedent comercial de 170 de miliarde de euro în acest domeniu. În plus, exporturile de servicii în Uniunea Europeană s-au dublat în ultimii 10 ani. Pentru noi este important ca acordul să fie cât mai multilateral posibil și să aibă capacitatea de a reglementa și gestiona serviciile publice de interes general, de a reglementa sigur în favoarea consumatorului și garantia, garanția că nu se vor reduce standardele sociale și de protecția consumatorului. Mulțumim doamnei Reding pentru minunata muncă făcută. Mulțumesc, domnul Lang, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi. Dacă, put, dacă dorim să rezumăm acest text, putem să spunem da pentru servicii de calitate și nu privatizării serviciilor de interes uh, public. Da accesului corect uh, pe piață și respectării drepturilor Uh, lucrătorilor și nu uh, dumpingului uh, social și aceasta este abordarea cea mai potrivită față de un acord de liber schimb. Mai ales în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, trebuie să evităm dumpingul um, prin detașarea lucrătorilor și mi se pare foarte bine că în acest raport se face trimiterea asupra necesității modificării unor directive din Uniunea Europeană pentru ca uh, principiul legalității de plată între bărbați și femei să fie respectat, de exemplu. Din, din acest punct de vedere, salut această abordare și sper, doamnă comisar, că colaborarea anunțată de dumneavoastră nu înseamnă doar că vom colabora bine, ci că nu veți accepta niciun compromis neavenit. Mulțumesc! Doamna Jitnațca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Parlamentul European își folosește acum rolul de a pune la punct politica comercială a Uniunii Europene. A, a, aprobăm aceste linii orientative generale pentru TISA și sperăm că vom participa la evitarea unor mituri și vom contribui la negocieri constructive care să îmbunătățească serviciile pentru mai mult de 20 de țări participante iar astfel consumatorii noștri s-ar putea să aibă servicii mai ieftine în străinătate sau pe internet. E o șansă de crearea de locuri de muncă și de a ajunge, de a avea moduri mai simple de a pătrunde în, pe piața internațională. Și dorim ca serviciile să ajungă în țările terțe și să modernizăm regulile Organizației Mondiale a Muncii și să folosim sectorul uh, digital uh, pentru a exporta asemenea servicii. Mulțumesc! Mulțumesc! An minor are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne confruntăm acum cu TTIP și TISA și cred că trebuie să înțelegem care este premiul de plătit. Uh, încă o dată se scoate în evidență modul în care Uniunea Europeană nu face decât să promoveze interesele multinaționale, companiilor multinaționale nimic nu ne împiedică să creștem uh, protecția consumatorilor. Uh, trebuie ca uh, lucrătorii să fie protejați și ce încercăm să facem este să obligăm țările să-și deschidă piețele, să-și deschidă serviciile publice prin urmare, toate aceste dispoziții vor uh, prezenta o serie de riscuri. Prin amendamentul 20 cerem Comisiei să re, se retragă din negocieri. Dacă vrem să protejăm cu adevărat serviciile publice, uh, cea mai bună cale este neacceptând acest acord. Există și amendamentul 29 și 49 pentru protecția IMM-urilor. Noi am vrea ca mm, uh, tratatul să fie prezentat Parlamentului uh, European, așa cum se prevede la articolul 53 și trebuie să existe un adevărat dialog, așa cum cerem la 36. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă comisar, de 30 de ani încercăm să ne impunem un acord general privind comerțul cu serviciile. În 2013 se spunea atunci că era un eșec la Organizația Mondială a Muncii, nu știm cum să facem acest lucru pentru că este împotriva intereselor populației și astăzi încercăm încă o dată cu un club privat de 23 de țări din cele 184 să impunem din nou un acord general privind comerțul cu serviciile. Nimeni din lume nu vrea acest lucru și când vrem să începem negocierile, se spune nu vrem ca, de fapt, China să facă parte din negocieri și Uruguay a ieșit din negocieri. Dar de ce facem acest lucru? Pur și simplu pentru că este ceva care este împotriva interesului general. Oamenii spun acest lucru de 30 de ani și când oamenii au manifestat împotriva acordului general al serviciilor, spuneau acest lucru, iar comer, acordul pe care vrem să-l impunem acum este și mai prost decât acordul general privind comerțul cu serviciile în uh, jargonul este uh, Organizația Mondială a Comerțului este un acord plus plus. Vrem din nou să deschidem ansamblul serviciilor și nu e adevărat că vom proteja serviciile publice, pentru că deja în serviciile publice există sisteme de protecție care permit pătrunderea actorilor străini. Deci astăzi foarte clar noi spunem că Mulțumesc foarte mult, doamna Tom, care cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc raportoarei, doamnei Reding, pentru recomandările din raportul său. Eu am respectat întotdeauna părerea grupului politic PP în Comisia Econ și știu că acest uh, raport a fost pregătit într-un mod întemeiat și îmi pare rău să aud că atât de mulți oameni își doresc uh, să nu mai fie continuate negocierile pentru încheierea acestui acord care ar aduce creștere economică și un număr sporit de locuri de muncă în uh, Europa. Este important să să cunoaștem informațiile, faptele concrete, însă uneori unii se potrivesc acestui acord pentru că doresc să păstreze mon- mon- monopolurile existente care sunt în defavoarea a consumatorilor. Vă mulțumesc, sper că negocierile vor fi a, transparente. Senorul Olusco. Eh, domnule președinte, spune doamna ulvskog eh, Sunt doamna ulvskog avem discuții referitoare la servicii, avem un, um, o creștere din ce în ce mai mare a digitalizării și bunurile și servicii sunt mult mai greu de divizat, ceea ce înseamnă că avem nevoie de reguli noi, clare. TISA nu are cum să ducă la dumping social sau la concurență inechitabilă uh, datorată unor condiții de muncă proaste sau exploatării mediului sau a oamenilor. Și de aceea Parlamentul s-a pronunțat așa de clar cerem să se, respecte, să se respecte convențiile Organizației Internaționale a Muncii, cerem tuturor partenerilor să ratifice aceste norme și de asemenea vrem să garantăm transparență, protecție pentru servicii publice și posibilitatea de a apăra interesul public. Trebuie să ne asigurăm că există suficientă fermitate și sprijin în Parlament pentru acest acord. Trebuie să putem obține acest sprijin, altfel nu aveți cum finaliza acest acord. Mulțumesc, doamna Arena, acum. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte, doamna comisar. Mă uimește discursul dumneavoastră. Spuneți dumneavoastră că această rezoluție confirmă mandatul pe care l-am de a putea continua negocierile în maniera în care am negociat astăzi. Și ascultându-i pe colegii mei sau pe cei mai mulți dintre ei și ascultându o pe raportoare, pe doamna Reding, raportoarea vă spune că rezoluția cere comisiei să schimbe orientarea și mai ales să respecte un uh, anume număr de linii albastre și de linii roșii. Să vi le reamintim, vi le-am spus deja. Excludere explicită a serviciilor publice, fără liberalizare uh, în lipsa altei soluții, fără dumping social, protecția datelor personale, toate astea sunt incluse în rezoluție, deci nu este prevui, ceea ce nu-i prevăzut în negocierile actuale. Dacă veți continua în sensul în care s-au făcut negocierile până acum, vă asumați riscul ca în Parlament să aveți o majoritate coerentă care să spună nu acestui acord privind serviciile. Și cer tuturor parlamentarilor care vor vota această rezoluție să fie coerenți. Deci dacă nu o respectați, atunci să se angajeze să voteze împotriva acestui acord. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Doamna Rodriguez Piniero are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, doamnă comisar. Noi considerăm că este important să se actualizeze normele globale pentru comerț. Nu putem continua să reglementăm partea cea mai importantă a comerțului internațional cu reguli din uh, trecut, dinaintea epocii internetului. Este, funcțio- este important să le aducem la zi, să frânăm dumpingul social, să garantăm protecția datelor, să reglementăm comerțul online, roamingul și, evident, să obținem și reciprocitate pentru toate acestea. Pentru că uh, vrem să deservim servim consumatorii și companiile europene. Eu sprijin acest raport pentru că, după părerea mea, clarifică cerințele care vin din partea Parlamentului către Comisie, astfel încât negocierile să se îndreaptă pe direcția pe care noi o credem corectă. Este important să se înțeleagă foarte clar că excluderea tuturor serviciilor publice este esențială respectarea drepturilor sociale și lucr- respectarea drepturilor lucrătorilor, protecția datelor, reglementarea serviciilor financiare și bancare și, evident, și dreptul la diversitate culturală. Toate acestea sunt cerințe esențiale. Eu cred că dumneavoastră în calitate de comisar și comisia trebuie să ia în considerare uh, poziția pe care o exprimăm în acest raport comun, pentru că până la urmă competența pentru negocieri, da, este la nivelul comisiei, dar competența pentru a respinge sau accepta un acord uh, este în mâinile Parlamentului și noi vrem un acord TISA progresist care să respecte micile întreprinderi și oamenii și atunci vom fi de acord. Mulțumesc, domnul Bov Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor Reding spunea că ni s-a pus o întrebare și anume, ce TISA vrem? Ce fel de TISA vrem? Dar eu vreau să spun ceva. Adevărata întrebare este, este dacă vrem acest acord. Și suntem unii dintre noi, dar sunt și cetățeni care se îndoiesc de cât de bună este această negociere pentru că am învățat din experiență și am văzut uh, ce bilanț dezastros uh, a avut liberalizarea din trecut, atunci când Europa, mai mult decât oricând, are nevoie de reguli și de protecție. Deci, întrebările din această rezoluție și pe care le punem și noi este, în primul rând, dacă TISA este un TTIP TTIP deghizat, dacă va fi o directivă de Bolkenstein la nivel mondial, sau dacă are să fie mai multă de reglementare, mai multă liberalizare, mai multă liberalizare financiară. Și dacă la aceste întrebări se răspunde cu da, suntem împotriva TISA. Și din acest punct de vedere, doamna Arena are dreptate. Uh, rezoluția noastră nu trebuie să susțină Comisia, ci să invite uh, Uh, o încurajare clară care că trebuie să ne preocupe protecția salariaților și consumatorilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și trecem acum uh, la catch the eye, la întreprinderile, la intervențiile uh, spontane. Sunt foarte multe cereri de a vorbi, deci președinția va urmări următorul criteriu. În primul rând, nu vor putea interveni toți, pentru că sunt mult prea multe cereri și dacă totuși toți reprezentanții grupurilor au cerut deja cuvântul și, pe de altă parte, acele persoane care au intervenit puțin sau deloc uh, în timpul acestei uh, dezbateri vor primi cuvântul. Și apoi încă un criteriu, consider că este foarte important să fie două eurodeputate care au cerut cuvântul și nu o să le lăsăm pe din afară, pentru că au intervenit alții de mai multe ori. Acestea sunt uh, criteriile noastre și începem cu domnul Bogovici. Aveți cuvântul. Eh, hvala za besedo. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Lumea se schimbă în mod rapid. Apar noi servicii în domeniul telecomunicațiilor, uh, transportului și acestea reprezintă o parte tot mai importantă a economiei noastre. Lumea devine tot mai uh, digitalizată, apar tot mai multe servicii digitale. Drept urmare, Parlamentul European trebuie să transmită un mesaj foarte clar Comisiei Europene Comisia Europeană, în numele Uniunii Europene, negociază acordul TISA. Raportul doamnei Reding este unul echilibrat și oferă o oportunitate economiei uh, europene, întreprinderilor mici și mijlocii, acordă atenția uh, necesară drepturilor lucrătorilor, încearcă să împiedice dumpingul social, trebuie să garantăm drepturile consumatorilor pentru că noi cu toții uh, folosim tot mai des servicii uh, globale. Trebuie să acordăm o atenție sporită serviciilor de interes uh, public, care trebuie să fie într-adevăr în interes public. Hvala gospodine Domnul Picula. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Acordul privind uh, serviciile, care în momentul de față este negociat de 23 de parteneri, care reprezintă 50 de țări, este cel mai sensibil și cel mai extins acord comercial. 68% din forța de muncă lucrează în sectorul serviciilor și în 2013 173,2 milioane de euro au fost generate ca profit din acest sector. Piața serviciilor s-a schimbat dramatic odată cu evoluția internetului. Toți furnizorii de servicii europeni sunt competitivi pe piața globală în ceea ce privește serviciile lor și totuși se confruntă cu dificultăți în intrarea pe noi piețe datorită uh, barierelor care există. Piețele europene însă sunt mai liberale, mai deschise și IMM-urile suferă de pe urma acestei dezechilibru. Trebuie să existe un standard ridicat de protecție a consumatorilor, a drepturilor consumatorilor, a datelor personale. Salut faptul că în raport se cere eliminarea tuturor serviciilor publice, cum ar fi cele medicale și de educație, și se cere introducerea de clauze de garantare a drepturilor personale. Doamna și acum. Mulțumesc foarte mult. Salut apelul lansat de Parlamentul European ca negocierile uh, să fie făcute așa cum sunt făcute la nivel internațional pentru aceste acorduri. Pentru că opinia publică consideră că până ce se întâmplă acum este inacceptabil. Cetățenii consideră că li se ascunde ceva. Dacă cetățenii sunt cei pentru care lucrăm, atunci transparența trebuie să fie prioritatea zero controlul mai democratic uh, și mai intens face ca aceste negocieri să fie mai complicate, dar merită. Și pe de altă parte, uh, unele chestiuni, uh, cum ar fi obsesia egalității dintre sexe, nu ar trebui să îngreuneze aceste negocieri. Și ar trebui să încercăm să rezolvăm lucrurile nu dând lecții restului lumii, ci construind un cadru juridic bun care să permită IMM-urilor să funcționeze. Mulțumesc, domnule Tomasici. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu desfășurarea, purtarea negocierilor în numele Uniunii Europene de către Comisia Europeană. Cred că raportul Um, adoptat de Parlamentul European nu se va bucura de sprijin în rândul opiniei publice dacă detaliile negocierii, negocierilor purtate nu vor ajunge și în opinia publică. Transparența este foarte importantă pentru ca cetățenii să poată fi de acord cu uh, deciziile luate de noi aici. Aș dori să vă atrag atenția asupra problemei reprezentate de Uh, roaming, de, asupra necesității de a proteja lucrătorii și uh, de a garanta dreptul autorităților locale de a furniza servicii uh, de interes public. Sistemul medical și cel educațional nu ar trebui să facă parte din aceste negocieri pentru că altfel am pierde sprijinul opiniei publice. Mulțumesc, domnul Albion. Mulțumesc. TISA împreună cu TTIP și CETA reprezintă un triunghi al tratatelor pentru uh, liber schimb comercial de libertăți multinaționale, ca libertăți ca multinaționalele să-și impună propriile reguli în fața tribunalelor, libertate pentru privatizarea serviciilor publice și sclavie pentru lucrătorii europeni. TISA va permite ca marile corporații să fie cele care dictează drepturile lucrătorilor lor și le va permite uh, să deplaseze liber acești lucrători. TISA va duce la un nivel de sărăcie extrem. Uh, Stânga europeană va vota nu, nu împotriva privatizării serviciilor publice, nu împotriva precarității, nu împotriva dictaturii multinaționalelor. Doamnelor și domnilor deputați din Partidul Popular și din Partidul Socialist, ce veți vota? Dacă votați pentru raport, înseamnă că votați da să se continue negocierile în numele noastre, privatizarea serviciilor și renunțarea la drepturi. Votați da ca democrația să fie în mâinile companiilor multinaționale. Mulțumesc! mulțumesc, domnul Ortasun, acum. Gracias, comisar. Mulțumesc, uh, doamna comisar. Uh, și colegul Bove a spus acest lucru. Tratatele astea sunt ce sunt. Și uh, dacă ne gândim la ce n-am reușit să facem în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, este Există foarte multă opoziție la acest tratat și pe noi, noi ne temem și vrem să ni se explice dinspre Comisia Europeană ce se va întâmpla, va afecta serviciile publice ce se întâmplă cu procesul de remunicipalizare care are loc în toată Uniunea Europeană, cum vor fi afectate de acest tratat. Vor fi afectate și știm acest lucru. Ne preocupă uh, drepturile muncii pentru 75% din cei care lucrează în acest sector al serviciilor. Deci cred că trebuie să trimitem un mesaj foarte clar în această săptămână și trebuie să putem în stare să facem acest lucru și nu vom vota această rezoluție pentru că nu, nu, noi credem că afectează serviciile publice, nu vrem că se vor introduce liste pozitive și nu sunt de acord cu mandatul de negociere pe care îl are Comisia. Nu acceptăm, doamnă comisar, să veniți aici să ne spuneți că Parlamentul vă dă uh, undă verde la modul în care negociați, pentru că altfel n-am avea această rezoluție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Arnold. you. Uh, domnule președinte. În circunscripția mea electorală, serviciile sunt foarte importante. Regatul Unit este cel mai mare exportator de servicii, chiar mai important decât Statele Unite ale Americii și este o realitate. Drept urmare, pentru mine este important ca aceste interese să fie protejate, pentru că în uh, circunscripția mea electorală 45.000 uh, de oameni au un loc de muncă în uh, servicii. Oricum, acest uh, raport va avea doar o contribuție neobligatorie în ceea ce privește desfășurarea acestor negocieri. Mă întreb dacă acest acord va duce la sporirea imigrației în Regatul Unit. Într-adevăr, clauzele ratchet sunt importante pentru că trebuie să păstrăm uh, rolul de lider al regatului uh, unit în uh, domeniul serviciilor. TISA ne va garanta acest lucru. Domnul Schaffhauser. Mulțumesc, domnule președinte comerțul, schimburile trebuie să fie întotdeauna reglementate, dacă nu primează legea junglei. Aici subliniem importanța serviciilor publice, subliniem importanța datelor și a protecției și reciprocității. Cu toate acestea, problema fundamentală este modul în care sunt organizate aceste negocieri, în secret, cu un mandat care nu este clar, lucru care este esențial și, în special, cu o bază care a fost baza Um, Organizației Mondiale a Comerțului după război, pentru că își folosise experiența pentru a restructura comerțul. Uh, baza, deci, oferită de Națiunile Unite. Și astăzi, pe ascuns, fără știrea oamenilor și cu un parlament care dă niște sfaturi pe care nu le ascultă nimeni, iată cum se hotărăște viitorul Europei. Nu așa vom readuce democrația și încrederea oamenilor în noi. Mulțumesc. A sosit acum momentul să dăm cuvântul domnului comisar, domnule Malmström. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta acest acord foarte important pe care îl negociem. TISA este o posibilitate de a crea un teren de egalitate pentru comerțul cu servicii. Are mult potențial pentru economia globală și mai ales pentru Europa. Uniunea Europeană este deschisă la investiții, dar trebuie să ne asigurăm că și firmele noastre pot să investească în străinătate. Iar acordul GATS trebuie să fie actualizat pentru a ține cont de noile realități globale și pentru a crea certitudinea juridică de care vorbeați. Sunt de acord că, de fapt, comerțul liber nu e bun în sine. Comerțul liber este o modalitate de a crea locuri de muncă, bunuri și investiții, dar trebuie să fie oarecum reglementat. Scopul este să fie un acord multilateral și sunt de acord cu cele spuse de noastră, cu temerile. De aceea Uniunea Europeană încearcă ca arhitectura să fie cât mai deschisă cu putință, cât mai inclusivă cu putință ca să se uh, vină alături de noi și alte state, conform premiselor Organizației Mondiale a Comerțului faptul că GATS nu este obligat să susțină standardele Organizației Mondiale a Muncii nu înseamnă nimic. Noi, în toate relațiile, inclusiv cele de comerț, susținem semnarea acestor convenții cheie ale Organizației Mondiale a Muncii. Serviciile publice sunt întotdeauna excluse în acordurile noastre. Este foarte clar în mandatul pe care îl avem, este foarte clar în ce a spus și dumneavoastră, serviciile publice, cum ar fi educația, sănătatea, uh, furnizarea de apă, serviciile audiovizuale sunt întotdeauna excluse. Nu trebuie să fie privatizate și dacă sunt privatizate, nimic din acest acord, nici în TTIP, uh, ceva care să împiedice nivelul național, local sau regional să reia aceste servicii uh, și să le readucă în domeniul public dacă există voință publică, voință politică. Și dreptul de a reglementa într-o manieră nediscriminatorie este, există acolo, se pot reglementa cu toate standardele de mediu și de sănătate. În ce privește transparența, după cum vedeți, am încercat ca contribuția Uniunii Europene să fie cât mai transparentă cu putință. Majoritatea propunerilor noastre și rezumatul negocierilor se află pe internet și dumneavoastră ca eurodeputați aveți acces Sigur, e vorba și de celelalte 22 de țări și nu putem să propunem, uh, să, să publicăm propunere făcute de alte țări, Peru, Turcia, Pakistan, Australia, Noua Zeelandă. Este decizia lor și îmi pare rău că ei nu sunt la fel de transparenți ca noi, dar nu putem publica ce au propus ele și de aceea uneori propunerile sau uh, propunerile de propuneri nu apar pe internet uh, sau par să, se fi scurs pe internet Multe din aceste țări au fost imediat, multe din aceste propuneri au fost respinse de noi imediat dar o să încercăm să vedem dacă putem să facem procesul și mai transparent și veți fi incluși, evident, uh, întotdeauna. În cele din urmă, firește ca statele membre, ca și statele membre, veți avea și dumneavoastră un cuvânt de spus noi negociem TISA pe baza unui mandat uh, dat uh, de 28 de țări și a spus acest lucru și la început. Firește că mă gândesc foarte bine la temerile exprimate de dumneavoastră aici. Le-am preluat și vom continua să facem același lucru. Și sunt uh, foarte multe temeri pe care le au și mulți în afara Parlamentului. Însă mă gândesc de asemenea că șomajul este extrem de mare în Uniunea Europeană. Milioane de persoane nu au loc de muncă. TISA și alte acorduri comerciale pot crea locuri de muncă, creștere și investiții eh, de care avem atât de multă nevoie în Europa. Trebuie să găsim un echilibru în acest sens. Ținând cont de cele spuse de noastră în rezoluție, de negocieri și, eh, și de dezbaterea noastră, sigur, o să fie o rundă de negocieri săptămâna asta, Cred că putem să facem uh, astfel încât acest acord să ajungă la echilibru corect pe care îl solicitați dumneavoastră și sperăm uh, că vom putea discuta. Mulțumim, doamnă Reding, pentru că aveți o mare, o largă majoritate pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, și acum are cuvântul doamna Viviane Reding pentru două minute. Domnule președinte, așa cum au arătat majoritatea intervențiilor, Parlamentul formează un front comun pentru a cere transparență totală, reguli comerciale echitabile, deschideri reciproce ale piețelor și dreptul de reglementare și garantare a drepturilor consumatorilor, care să fie mai numeroase. Principalele grupuri politice, iată, deci trec la acțiune concretă. Globalizarea și digitalizarea economiei sunt niște realități concrete. Prin urmare, întrebarea este vrem ca Europa să fie un continent duty-free și restul lumii un teren de joc uh, în care să nu existe nici lege, nici credință? Răspunsul Parlamentului trebuie să fie clar nu. Ce dorim este să fim noi cei care scriu regulile jocului astăzi, pentru ca mâine să nu avem de suferit. Vrem un acord care să ne protejeze companiile și cetățenii și vrem o schimbare de politică. În urma alegerilor din 2014, un nou vânt suflă în politica economică a Uniunii Europene și cu acest raport ne uh, pregătim să întindem pânzele. Dacă recomandările noastre vor fi urmate, vor fi surse de creștere pentru Europa, câștiguri de competitivitate pentru întreprinderi, o plasă, o rețea de securitate pentru cetățeni și de aceea fac un apel grupurilor politice să mențină sprijinul puternic um, pe care l-au manifestat pe durata discuțiilor parlamentare, pentru că doar cu o mare majoritate în plenară vom avea o luare în considerare a solicitărilor noastre așa cum a spus președintele uh, Comisiei INTA în germană. Un text clar uh, trebuie să fie acceptat, dar compromisul să fie respins. Vă mulțumesc, doamna Reding. Am încheiat acest